Colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Înainte să începem uh, voturile, doresc doar să anunț că avem un grup de vizitatori din România, astăzi aici din Galați. Sunt invitații doamnei Țică, care este europarlamentar. Avem și parlamentari uh, români, avem și jurnaliști. Le urăm bun venit mai există un grup, uh, dar uh, mai așteptăm să intre până când a lui Ghezine, dar încă n-au intrat în sală. Bun. Uh, primul punct de pe agenda, raportul Bradburn, viitorul aeroporturilor regionale și al serviciilor aeriene în Uniunea Europeană. Toată lumea are cartela de vot. Bun, haideți că verificăm. Facem un vot fictiv ca să vedem numai câți, uh, câți de la PPS sunt aici în această dimineață. Am deschis votul electronic. A votat toată lumea. A votat toată lumea. Am închis votul. În acest moment PPE-ul sunt ok, sunt exact numărul corespunzător. Îi aplaudăm. Bun. Începem cu amendamentul de compromis numărul 4. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. So we now go to... Reggie 12 is next. Regii 12 urmează. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regi 8, cu vot pe părți, cerul de cer, prima parte, Take the View Programming uh, Framework. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Uh, nu știu ce face PP-ul. Deci am deschis votul electronic. A votat toată lumea? Am închis votul electronic și se adoptă. Bun, partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 rubic uh, cu adăugare, ca adăugare. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 44, la fel ca adăugire, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 48. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. cine e pentru? Împotrivă. <clears throat> Abțineri. Se adoptă. Regii 3 cu vot pe părți. Prima parte. Cozon până la more attractive. Nu, votăm partea a doua. Prima parte e caducă, pentru că am adoptat 47. Deci partea a doua. Notes that până la project. Cine e pentru? Împotrivă? ține? Se adoptă. 49. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 5. Cine pentru? împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog, regii 5, am deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se respinge. 50 cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 51 Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. La 51 am deschis votul electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. Putem închide votul? Bine. Deci am închis acum votul și se adoptă. 52. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm 52. Vă rog, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Și se adoptă. 53 al doamnei Țicău. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 54, vă rog. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Și se adoptă. Compromisul 7. Cine pentru? Cine împotrivă? abțineri, se adoptă. 61 Marinescu, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Încercați, vă rog, să ridicați mâinile mai sus, mai ales grupul meu, că nu prea sunt vioi la momentul actual. Mă uit eu, dar nimeni nu-și ridică mâna, mai fac așa. Bun. 62. Sassoli. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 63. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 64. Lightfried. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Vot votăm acum întregul paragraf, aparent. 68. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 68. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Bun. Acum 66 Lichtenberger. Vot pe părți. Deci două părți. Prima parte până la urgency. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Restul. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaptezeci unu. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. doi. Pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 acum. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 6, cu vot pe părți, cerul de PPE, pe două părți, prima parte până la Building New, new Ones. Partea a doua restul. Bun, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, Verificăm la partea a doua, am deschis votul electronic. A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. 75 Bun, deci 76, că 75 a căzut. 76, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77. Rog, aveți acolo versiunea italiană. Cine pentru? <laughs> Acum Președintele citește, încearcă să citească italiană. Bun, 77. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Intervenție fără microfon. Bine, sper că textul e corect în italiană. Bun, 78. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 8. cine pentru? Potriva. Abțineri se adoptă. 82. Lichtenberger. <clears throat> cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul 9. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Regii acum. Vot uh, pe două părți. Nu, prima parte e caducă, pentru că am votat compromisul nouă. Deci partea a doua la regii șapte. Doar asta o votăm. Cine pentru? <clears throat> Împotriva? Abțineri se adoptă. Bun. 93. Cine pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. 99. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 95. Pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 100. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 106 acum. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 104. Pentru. Împotrivă, abțineri, cred că e adoptat, dar verificăm. Deci am deschis votul electronic la 104. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Bun. 107. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 108. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Bun. 29 cade. 109. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 28 cade, 105 cade și el 100, 114 atunci, 114, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, vă rog, 114, am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul și se respinge. Bun, 115 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 116 acum, Rubix. Cine e pentru? 116. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm 116. Cred că a fost adoptat, dar verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Și se adoptă. Bun. 117 Lichtenberger. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm 117. Am deschis votul electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. Și se respinge. 118. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 119. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem, vă rog, verifica la 122. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul și se respinge. 124. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Votăm, verificăm la 123. Am deschis vot electronic. A votat toată lumea. Am închis votul și să adoptăm. Bun, 125 Rubix. cine e pentru? Împotrivă. Obțineri se respinge. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127 cine e pentru? Împotriva. Nu, uh, 125 a fost respins. Deci încercăm încă 127. 127. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Cred că a fost adoptat, dar verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul electronic. Se adoptă. Bun, 128 și 129 împreună. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Sunt respinse. Bun, compromisul 11. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Regi 10. Regi 10. Mai, mai sunteți atenți? Bun, Regi 10. Cine-i pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Regi 11, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 137, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 138, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 143. Acum cine e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 144. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 145. Pentru. Împotriva, abțineri, Verificăm la 145. Am deschis votul electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. Și se respinge. De practic a fost egalitate. Bun, 148. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun, 150 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm la 150. Vă rog, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis? Și, da, e respins, dar din nou a fost 21 la 21. Bun, 151 s-a soli. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 152 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun. Compromisul 1 acum cu amendament oral cerut de PPE. Dar cine vorbește numele PPE? Domn... Nu. Uh, domnul Sasoli spune, mă opun acestui amendament oral. Mulțumesc. Puteți să repetați, vă rog. Domnul Sasoli, da, mă opun acestui amendament oral, oral și nici nu înțelegem motivul pentru care trebuie prezentat prin această procedură. Bun, deci obiectați uh, față de amendament oral, astfel încât acesta nu put, poate fi adăugat. Deci compromisul 1 fără amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. 5 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? abținere, se adoptă. 12 acum. Cine pentru? Împotriva, abținere, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 3, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 19 Lichtenberger pentru Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm. Cred că a fost respins, dar verificăm la 19. Am deschis vot electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis acum și se respinge, într-adevăr. Bun, 18. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 20. Pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 23 nu, nu, 25, spune președintele. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 27 pentru. Împotriva? Abțineri? Verificăm la 27. Am deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Și se respinge, dar cu 21 la 21. Bun. 30. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 32. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Votul final acum. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. 39 pentru 3, împotriva nicio abținere, deci se adoptă. Felicitări domnului Bradburn. Next. Următorul. Dar nu știu unde e lista de vot, spune președintele. Următorul este raportul domnului Cancian cu proiecte de eh, infrastructură și finanțarea lor, eh, programul cadru pentru competitivitate și inovație 2007-2013 și eh, rețelele transeuropene de transport și energetice, amendamentul 17 și 19 împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 18 acum. Cine pentru? Împotriva abțineri se respinge. 20 și 22 împreună. Amendament oral la 22. Cineva are ceva de obiectat? Dacă nu, le votăm împreună cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 21. Cine pentru? Împotriva, abțineri,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 3 cu amendament oral, cine, dacă se opune cineva să o spună, dacă nu votăm pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 13, o adăugire pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. Amendamentul 13, adăugire la amendamentul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge. 14 pentru, împotrivă. 15, se adoptă 15 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog frumos, la 15 s-a deschis votul. Everybody voted, vote is closed. S-a închis votul, dacă a votat toată lumea. 16 pentru, împotrivă, abține. Vot final, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Ultima șansă, a votat toată lumea. Treizeci și cinci pentru, trei împotrivă, trei abțineri la votul final electronic. Felicitări domnului Cancian! Iată, s-a adoptat. Have we got the budget rapporteur here yet? <laughs> Just checking on whether the general budget rapporteur Verificam să văd dacă a ajuns raportorul general pentru buget. Haide.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 Okay, colleagues, can I reconvene the meeting and welcome... Dragi colegi, reluăm ședința. Urăm bun venit raportorului general pentru buget, domnul Lavia. Îi urăm bun venit la Comisia noastră pentru transport și turism. Bun, e, e o discuție foarte importantă, mai ales când cineva ne oferă milioane, miliarde de euro, ne devenim foarte prietenoși, noi cei de la transport. Uh, vă dau cuvântul pentru a ne spune care este scenariul bugetar. Eh, grazie, în primul loc, cari colegi, per... Eh, mulțumesc și eh, mulțumesc colegilor pentru că îmi dau posibilitatea de a participa la această reuniune a Comisiei pentru Transporturi și particip în calitate de raportor general pentru buget pentru a vă prezenta pe scurt, pe de o parte, uh, care va fi procedura pentru a ajunge la uh, buget și pe altă parte care sunt liniile directoare pe care le-am adoptat Și spuneam uh, că prin această întâlnire cu comisia de specialitate dorim să stabilim o legătură directă care să poată permite tuturor să se simtă parte a procesului de luare de decizii pentru închegarea bugetului 2013. După cum știți cu toții, 2013 este ultimul an al perspectivelor financiare 2007-2013. Și cum se întâmplă adesea, atunci când există programe, programe multianuale, cum este și, așa cum este și cadrul financiar multianual, la începutul perioadei de programare se asumă angajamentele și apoi, pe măsură ce se înaintează, trebuie făcute plățile. Și așadar e clar că astăzi ne găsim în ultimul an, după cum spuneam, al cadrului financiar 2000, deci anul 2013, pentru, că, pentru bugetul căruia vom avea o puternică necesitate de plăți. Cine participă la Comisia pentru Bugete știe că cererile de plăți an după an eh, sunt în creștere pentru nivelul de punere în aplicare al programelor, pentru că multe programe comunitare acum eh, se află la eh, scadență și deci există o puternică necesitate de plată. Dar acest lucru vine în contradicție cu situația de criză generală, cu faptul că multe state membre nu au o percepție perfectă a modului în care funcționează un buget multianual și care e cadrul financiar și despre necesitățile de plăți pe care le avem și până la urmă ele tend să reducă angajamentele de plată și posibilitatea uh, bugetului comunitar până la un nivel uh, adecvat. Așadar, la finalul uh, anului următor au fost cereri de 15 miliarde de euro din partea statelor membre care au fost executate doar parțial pentru că nu erau destule credite de plată. Și, bun, există aici colegi din Comisia de Buget. Știu acești colegi că săptămâna trecută am ascultat un raport privitor la politicile regionale din care se evidenția faptul că multe programe din multe state membre deja de mai multe luni nu primesc plăți, pentru că nu există fonduri. Și turul acesta pe care l-am făcut al comisiilor specializate în vederea bugetului 2013 este un tur de orizont care dorește ca uh, să aducă la cunoștință, la cunoștința tuturor colegilor a, din comisiile specializate uh, în legătură cu ceea ce va trebui să facem. Uh, există liniile directoare care sunt destul de generale. Sigur că n-am intrat în prioritățile fiecarei comisii și așadar dorim să implicăm toate comisiile Parlamentului European în definirea priorităților uh, liniilor care trebuie finanțat într-un cadru prioritar pe care l-am stabilit. Prioritatea generală e, pe de-o parte, creșterea economică și ocuparea, pe de altă parte, cu referire mai ales la ocuparea în rândul tinerilor. Dar creșterea și ocuparea, apoi se defalchează într-o serie de linii de buget, pentru care sigur că cerem uh, colaborarea diverselor comisii, care cunosc foarte bine și mult mai bine decât raportorul general stadiul în care se află diversele programe, necesitățile și posibilitatea ca fiecare din aceste linii să poată contribui la strategia generală. E clar că fiecare comisie din Parlament solicită ceva în plus pentru liniile care există și în legătură cu care Comisia își face acțiunea de reglementare, liniile de buget specifice. Însă, într-un cadru general de austeritate, de dificultăți economice, e nevoie să solicităm comisiilor nu doar să identifice prioritățile pozitive pe care să concentrăm resursele, ci și să scoată în evidență dacă există linii bugetare uh, care nu au niveluri de punere în aplicare adecvate, linii bugetare sau programe care nu cheltuiesc conform cu previziunile, ca eventual să facem o redimensionare a acestor linii. Deci există nevoia ca fiecare comisie în mandatul pentru trialog și în întreaga procedură de buget să identifice nu doar prioritățile pozitive, ci și pe cele negative. E vorba de un semnal puternic de responsabilitate pe care noi vrem să-l transmitem în calitate de Parlament. Altă temă care e bine să fie subliniată e cea a proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare. Pentru că acestea sunt una din priorități, priorități care în mod tradițional și le stabilește Parlamentul și pentru care noi prevedem un, o procedură specifică. Așadar, solicităm ca proiectele pilot și acțiunile pregătitoare să fie prezentate comisiile sau de către comisii, Comisiei pentru Bugete până la sfârșitul lunii mai, astfel încât ca la începutul lunii iunie aceste propuneri să poată fi trimise comisiei ca să există o evaluare preventivă a posibilității de executare la nivelul comisiei. Și apoi, în pachetul final pe care îl vom vota în Comisia pentru Bugete, și îl vom vota în plen, să inserăm doar eh, programele care sunt Uh, posibil de pus în aplicare ca să utilizăm cât mai bine resursele reduse pe care le avem. Și e clar că de, de acum și până în momentul în care vom adopta bugetul, avem o procedură de îndeplinit și vom pleca de la examinarea propunerii pe care Comisia Europeană o va face pe data de 25 aprilie, în care va sublinia necesitățile în ce privește angajamente și plăți pentru fiecare linie bugetară. Și de acolo, sigur, vom face și noi considerațiile noastre, comisiile la fel, și vom dezvolta o procedură care sperăm că ne va duce până la sfârșitul anului, după conciliere, să adoptăm un buget la nivelul Parlamentului. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Lavia. Mulțumim, domnule Lavia. Domnul Riche. To Jazeen, you're the rapper. Sorry, I'm getting my years mixed up. Jazeen, Mrs. Meisner. Es Kein Problem, ja, viel. Doamna Meisner, mă scuzați, raportor în umbră. Și bekannt ist. Nicio problemă. Dominic e deja bine cunoscut că se ocupă tot timpul de buget. Eu nu am atâta vechime, dar o fac și eu. Mulțumesc domnului Lavia pentru prezență și pentru disponibilitatea de a vorbi cu noi. E o procedură nouă și cred că este foarte bine că avem această procedură, fiindcă constat că pe buget, Parlamentul e unit. Sigur că, până la urmă, noi uh, trebuie să reprezentăm uh, interesele generale ale Parlamentului, dar uh, fiecare comisie încearcă să pluseze pe propriile interese, însă, în cele din urmă, și pentru asta vă mulțumesc pentru prezentare, e de înțeles că statele membre vor să facă economii, pentru că vrem o uniune a stabilității, vrem ca în statele membre să se ajungă la niște exerciții bugetare optimizate. Și atunci nu uh, e deloc logic ca ceea ce vrem să implementăm uh, în, împreună, în sens comunitar, pentru binele tuturor, să nu mai fie plătit. Atunci, sarcina noastră, a celor de la Parlamentul European, este aceea de a apăra cu orice preț bugetul european, fiindcă e ceea ce ne trebuie nouă acum pentru a progresa în Uniunea Europeană, nu doar în statele membre individuale, avem mai multe competențe decât cu tratatul de la Lisabona. Vom avea și un nou membru în familia noastră europeană de la anul și atunci nu putem să reducem toți banii. Va fi foarte dificil, însă important este să rămânem uniți, să facem front comun. Că anumite sume nu sunt epuizate, așa este. Vorbeați despre politica mm, regională aici. În ceea ce privește transportul, în în ultimele evoluții ale, ale proiectelor TNT am spus că vrem să introducem principiul use it or lose it. Pentru că ne-am dat seama că în ceea ce privește transportul european nu are niciun sens să avem uh, multe șantiere care să nu fie niciodată finalizate. Avem nevoie de proiecte uh, finalizate astfel încât să existe la final și o plus valoare europeană. Și tocmai de aceea, iată, noi suntem pentru acest nou principiu. Am avut și o altă reuniune uh, cu raportorii din umbră, ultima reuniune cu raportorii din umbră a fost una de la care a rezultat că ar fi foarte bine uh, să știm uh, din partea comisiei unde sunt banii care nu sunt cheltuiți, astfel încât să uh, știm din timp cum anume putem interveni, în așa fel încât strategia Europa 2020 să fie îndeplinită cu aceste sume. Pentru că, într-adevăr, ocuparea și creșterea economică sunt lucruri care ne, ne vizează și pe noi și sunt chestiuni pe care vrem să le integrăm direct în proiectele pilot, să facem propuneri concrete. Ați numit și calendarul, l-am discutat și noi în această dimineață la reuniunea raportorilor din umbră și deja pot să numesc câteva lucruri concrete uh, de exemplu, anul trecut, statele membre au făcut reduceri la agențiile europene uh, în domeniul transportului, iar noi, printr-un vot comun la transport, am uh, făcut ca aceste reduceri să nu fie validate, pentru că agențiile au primit noi prerogative și nu putem să le luăm banii, pentru că nu mai pot să își întreprindă sarcinile. Și un alt punct pe care doresc să îl menționez acum este că de, de la Tratatul de Lisabona încoace avem o competență pe turism turism de care ne ocupăm noi aici. Și pentru turism avem doar câteva măsuri. Dar nu avem un titlu bugetar separat pentru turism și încercăm să obținem asta acum. Deci, Puteți să vă așteptați ca noi, cei de la Comisia de la Transport, să solicităm asta, pentru că nu are niciun sens să avem o prerogativă pe turism, pentru că an de an să cerșim fiecare uh, fir de euro, pentru că, iată, Până la urmă am reușit să avem un titlu bugetar pentru celelalte politici, acum ar fi important să avem și pentru turism. Există și multe alte proiecte, dar nu vreau să intru în atâtea detalii astăzi. Ceea ce vreau totuși să spun este că facilitatea Connecting Europe nu ne vizează doar strict pe noi, cei de la transport, ci și pe alții din celelalte comisii. Știm că e vorba despre 50 de miliarde de euro propuse în acest instrument și știm deja că statele membre vor să facă mari economii uh, în ceea ce privește banii alocați acestui instrument, Connecting Europe. E un lucru pe care eu mă voi axa cu fermitate, fiindcă pe de, altă, pe de o parte avem uh, etapele incipiente ale proiectelor pilot și încercăm ca prin bani europeni și prin BI să obținem bani și mai mulți din uh, rândul investitorilor privați, astfel încât să investim în infrastructură și sperăm ca în curând lucrurile să fie transpuse în realitate, ceea ce înseamnă că la anul deja vom avea nevoie de câțiva bani în plus garantați, astfel încât să putem să pregătim uh, facilitatea Connecting Europe. Deci, iată, așadar, acesta va fi un alt amendament de la Comisia de Transport Mm, asta din partea mea, deocamdată sunt convinsă că ceilalți colegi vor avea și alte propuneri. Vreau doar să vă spun că noi, uh, ca Parlament, uh, sunt convinsă că vom coopera foarte bine, în ciuda micilor diferențe care vor apărea pe aici, pe acolo, pe la comisiile parlamentare. Și acum, în numele PP, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc lui Giovanni pentru faptul că a venit aici. Cred că e primul membru al Comisiei la bugete care vine aici. E foarte important deoarece vom putea avea o viziune generală și e clar că noi, comisia noastră, vom apăra ceea ce ține de competențele noastre. Vreau să subliniez mai multe lucruri. Așa cum a spus colega noastră, avem o gaură de 15 miliarde la plăți. Așa a spus Giovanni. E vorba de capacitatea noastră din 2011 de a regla conturile și plățile. Asta ține de modul în care s-au încheiat acțiunile din domeniul politicilor regionale. Această incapacitate de plată se datorează faptului că s au consumat foarte mult la politicile regionale și că aceste politici s-au comprimat. Și acum se ajunge la maturitate la sfârșitul cadrului multianual. Politicile de transport își consumă creditele în mod regulat, alte domenii nu, alte politici nu. Și aceste sume se reportează per total. O a doua problemă ține de faptul că aceste 10 sau 15 miliarde de plăți aflate în târziere anul trecut, care sunt, trebuie plătite deci din bugetul pe 2012, corespund și unor plăți care nu au fost efectuate în anii precedenți și cu o întoarcere la bugetele naționale, deci la un moment dat bugetul european, a fost uh, golit, să zicem așa, de o parte a creditului. Statele au reluat banii, iar acum statele, după ce au luat înapoi acei bani, nu doresc să-i dea înapoi pentru exercițiul 2012. Un al doilea lucru foarte clar după această incapacitate de plată se referă la marjele pentru 2012, niște marje foarte reduse și care vor avea un efect negativ mai ales asupra proiectelor pilot. Iar noi, Comisia de Transport și de Turism, vedem cu regret cum turismul, noua competență comunitară, nu a putut să se bazeze decât pe plățile de la acțiunile pregătitoare și de la proiectele pilot. Și astfel în bugete nu s-a făcut, nu s-a făcut uh, distincția în funcție de noile competențe, noile domenii consfințite în tratatul de la Lisabona. Aici intră turismul. Deci nu există o alocare specifică pentru turism. Turismul e foarte marginal. Deci în 2012 marjele sunt foarte slabe și știm că uh, vor fi afectate proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Deci asta am de spus în legătură cu turismul, o nouă competență comunitară. Eu sper că nu se va întâmpla același lucru și cu politica maritimă integrată, care și ea, ca și turismul, e o nouă politică și care intră în cadrul plurianual. Trebuie să vă spun că întotdeauna am avut problema foarte complicată a agențiilor în domeniul transporturilor. agențiile sunt tot timpul parcă în vizorul Consiliului. E practic bătălia între Consiliu și noi se dă pe această temă. Deci avem o nouă politică, cum e turismul, și avem politica executivă, agențiile, și acestea sunt întotdeauna obiectul unor uh, ajustări în cadrul bugetului. Deci niciodată nu avem ceva permanent. Deci eu vorbeam de mult timp despre calitatea creditelor consumate în domeniul transporturilor, dar și prin intermediul agențiilor și a politicilor anexe. Deci, în domeniul transporturilor se consumă foarte multe credite. Colegul nostru spunea ce greutăți are agenția noastră executivă de transporturi în ceea ce privește transporturile. Doamna Meissner vorbea despre acestea. În ceea ce privește creșterea și ocuparea, cei de la Comisia de Buget ar trebui să știe că transportul ține cont de strategia 2020 deoarece transportul și turismul reprezintă peste 10% din PIB-ul Uniunii. Și în al doilea rând, reprezintă un factor puternic de competitivitate și de aceea ar trebui să încheiem actualul cadru bugetar pe o notă ocupare și competitivitate pozitivă și să pregătim următorul cadru din strategia 2020 așa cum a spus și Comisia Șur, acordând uh, bugetului pentru transporturi importanța uh, necesară pentru a avea creștere și competitivitate, așa cum ne dorim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Rubial de la Socialiști. Bueno, muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult! Giovanni, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit astăzi în fața Comisiei de Transporturi. Eu cred că e o idee foarte bună să implicăm toate comisiile specializate în um, elaborarea bugetului din partea Parlamentului European, deoarece de multe ori eu cred că aceste comisii uh, specializate. Mm, deci de multe ori săvârșim o greșeală și anume ne ocupăm de politicile anuale și uităm de multe ori că toate aceste politici pentru a fi duse la bun sfârșit au nevoie de un sprijin bugetar. Deci uităm asta de multe ori. Și doar atunci când vorbim despre buget, ne amintim că pentru tot ceea ce am apărat noi an la rândul e nevoie de un buget. După cum au spus deja colegii și după cum știți, mulți de aici suntem și la Comisia de Bugete, de știm că negocierile pentru bugetul 2013 vor fi foarte grele. De ce? Deoarece, așa cum s-a spus, 2013 este ultimul an din cadrul multianual. Multe programe sunt practic uh, la sfârșit și au nevoie de o finanțare suplimentară, deoarece ajung la maturitate și de asemenea va fi greu deoarece avem probleme financiare din 2011 și vom avea și din 2012. Deci avem o întârziere de 11 miliarde de euro la plăți în 2011, bani care acum trebuie uh, uh, soluționați în 2012 și uh, de la comisie avem niște cifre care ne arată că nu vom avea bani suficienți nici în 2012 și că va, trebuia, va trebui să avem bugete rectificative. De asemenea, încep prenegocierile pentru cadrul financiar multianual, care va stabili nevoile pentru următorii șapte ani și încă o dată se pare că membrii Consiliului sunt uh, foarte hotărâți să reducă finanțele. Deci s-ar putea să ajungem uh, la o sumă de 200 de miliarde de euro. E clar că vom avea nevoie de sprijinul tuturor comisiilor specializate pentru ca împreună să apărăm poziția Parlamentului. Deci ne așteaptă o perioadă de negociere foarte complicată, dar și interesantă. Referitor la problema comisiei. Azi dimineață am avut o primă reuniune și ca și în anii trecuți, Comisia de Transporturi va avea o poziție unanimă. Însă e drept că în ceea ce privește acțiunile pregătitoare și proiectele pilot, aici eu îmi pun niște întrebări. În primul rând, mă gândesc la marja mică pe care o vom avea la categoria pentru a obține finanțare pentru aceste acțiuni. Și mă gândesc de asemenea că pierdem obiectivul acțiunilor pregătitoare și ale acestor proiecte pilot. De ce se fac acestea? Pentru a vedea dacă într-adevăr acele idei pot funcționa și pot fi puse în practică noi politici și după 2-3 ani de implementare uităm de toate acestea. Deci noi, în calitate de comisie, ar trebui să fim mai duri față de Comisia Europeană și să le spunem că nu se întâmplă, nu e posibil așa ceva. Deci nu putem propune idei noi la fiecare 2-3 ani pentru a uita ceea ce am propus înainte. Deci nu acesta este obiectivul acestor acțiuni pregătitoare sau al uh, proiectelor pilot. Deci, de exemplu, la turismul durabil am uh, am avut multe idei și ar trebui să ne ținem tari. Deci, în orice caz, vom aștepta propunerile Comisiei Europene pe 25 aprilie, însă cred că poziția Comisiei de Transporturi va fi aceeași pe care am avut-o în ultimii ani. Asta e sigur. Vă mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului Duran de la Vers, țin să le urez bun venit unor vizitatori din Hamburg care au venit aici invitați de doamna Meissner, Bun venit! Sper să vă placă scurta dumneavoastră ședere aici. Probabil vă dați seama că acum vorbim despre problemele noastre legate de plăți. Deci vorbim despre buget acum. Deci, bun venit! Și acum doamna Dunan de la Versi. Vă mulțumesc! Eu, bineînțeles, mă voi alătura colegilor. Suntem aici uh, membri și de la transporturi și de la bugete. Ca și alți colegi, sunt îngrijorată de această gaură de 15 miliarde de euro, de creditele de plăți. Știm cât de problematică este atitudinea Consiliului care ne blochează de foarte multe ori din cauza acestor plăți. Deci există aceste întârzieri foarte mari în ceea ce privește plățile. În al doilea rând, în discuțiile pe care le vom avea într-o elaborare a bugetului și mai ales după încheierea discuțiilor cu Consiliul la trialog, deci după trialog, deci eu aș vrea ca obligațiunile de proiect să nu fie prezentate ca o jucărică care ne va permite să soluționăm lucrurile. Deci noi vom avea o nouă discuție aici, însă să știm că sunt niște proiecte limitate la anumite domenii. Însă eu mă tem că s-ar putea da iluzia unor alte finanțări posibile pentru a întârzia și mai mult o serie de plăți. În al treilea rând, așa cum s-a spus, trebuie să fim atenți pentru ca bugetul pentru transporturi, așa cum se întâmplă și cu bugetele naționale, să nu fie variabil, să nu fie ajustat. Deci când sunt bani mulți, ă, se dă și la transporturi, când nu sunt, se, se reduc banii. De asemenea, în ceea ce privește anii trecuți, să vedem ce s-a întâmplat. În ultimul an din cadrul ă, multianual vom avea o viziune asupra tuturor acestor șapte ani pentru a putea include acest ultim buget în vederea pregătirii următorului cadru multianual și astfel se face legătura între bugetul pe 2012 și lucrările care vor veni pentru următorul cadru multianual. Deci va trebui să colaborăm noi, cei care suntem în cele două comisii parlamentare, pentru a asigura acest paralelism bugetar pentru a apăra un buget pentru transporturi, așa cum se cuvine. Domnul Zile. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă limitez doar la subiectele pe care le discutăm astăzi, bugetul 2013. Deci nu vreau să vorbesc despre uh, lucruri pe care le cunoaștem cu toții. Știm care este situația financiară în Europa, care va fi aceasta în 2013. În ceea ce privește transporturile, în primul rând, aș vrea să mă refer la acțiunile pregătitoare și la proiectele pilot. Noi, ca și mine, avem deja o experiență în acest domeniu și știm că aceste proiecte pilot sunt un fel de copii nedoriți și neiubiți în faza de punere în aplicare. Deci eu nu vreau să vorbesc de rău Comisia Europeană, însă dacă stabilim două sau trei proiecte pilot sau acțiuni pregătitoare pentru 2013, ar trebui să știm care e situația uh, în ceea ce privește punerea în aplicare de către Comisie la cele trei uh, programe, deci două pentru turism și unul de transporturi. Deci atunci să vedem dacă vom menține acestea aceste proiecte sau dacă trebuie să pregătim altele noi. În numele grupului ECR țin să vă spun că vom fi foarte conservatori. Noi nu dorim să se crească creditele de angajament pentru capacitatea acestor uh, agenții, deoarece se poate găsi o limitare la bugetele naționale, o limitare destul de strictă. Deci dacă se poate face asta, la, dacă se pot reduce bugetele naționale, putem reduce și bugetul european. Deci să nu uităm acest lucru pentru 2013. În ceea ce privește finanțarea rețelor transeuropene, a programului Marco Polo și a cerului unic european și pentru sistemul SESAR, inclusiv pentru programul SESAR pentru o întreprindere unică, deci să nu uităm că acestea sunt foarte importante. Pentru noi și pentru Comisia uh, Transporturi, acestea sunt prioritățile în 2013. Domnul Fidanța. Tema, soltanto una breve integrazione perché... Mulțumesc. Eu sunt de acord cu colega Meissner, sunt de acord de asemenea și cu domnul Dominic Riche, raportorul din umbră. Un singur lucru, referitor la politicile de turism care au fost menționate aici. Domnul Lavia cunoaște foarte bine acest domeniu și domnul Riche avea dreptate când spunea că noi, Comisia de Transporturi, nu am cerut până la urmă un aviz privind uh, competitivitatea micilor întreprinderi, a IMM-urilor. Comisia ITRE se ocupă de asta, e Comisia de Fond, e programul COSME. Însă în ceea ce prește programarea 2014-2020, resursele sunt incluse acolo. Într-un alineat specific uh, la COSME se prevede, sunt prevăzuți 131 uh, milioane de euro pentru proiecte specifice din domeniul turismului. Și acum eu aș vrea să lansez un apel și sper să fie de acord și colegii mei. Deci, dat fiind că nu putem avea un aviz specific al Comisiei de Transporturi privind COSME, deci eu cred că ar fi bine ca la Comisia Bugete să elaborăm un astfel de aviz pentru cei de la ITRE, tocmai pentru a confirma prezența acestor 131 de milioane de euro cifră pe care noi nu ar trebui să o considerăm ca sumă care trebuie să se împartă între 27 de țări membre. Însă e o sumă utilă care poate duce la elaborarea de proiecte cu o plusvaloare europeană și care poate concretiza această nouă competență comunitară a turismului. Deci să avem, uh, să avem aici, uh, să ne concentrăm pe Cosme și să cerem lămuriri. Domnul Marinescu. Thank you, President. Aș vrea să-i atrag atenția <laughs> prietenului nostru din Comisia de Buget că s-ar putea să fie nu numai raportor pentru bugetul 2013, ci și pentru 2014. Cifra pe care o stabilește uh, acum pentru 2013 este posibil în cazul în care nu se ajunge la un acord pe MFF să fie cifra pentru Uniunea Europeană pe 2014. Deci aveți o sarcină extrem de, de importantă și extrem de, de dificilă. Și vreau să vă reamintesc că în negocierile din uh, noiembrie anul trecut pentru 2012 am ajuns în situația pe care colegii noștri au prezentat-o aici, lipsă de, de fonduri pentru a face plățile, din cauza două lucruri un calcul până la urmă greșit al Comisiei, care vă mai aduceți aminte a cerut doar 1,5 miliarde de euro și refuzul Consiliului de a da mai mult de 500 de milioane. La, la un, uh, era un raport pentru amendarea bugetului pe, pe 2011, da? Deci am ajuns în această situație și acum trebuie să primul lucru pe care trebuie să-l facem este să uh, îndeplinim promisiunea pe care am făcut-o atunci, că amendarea bugetului pe 2012 se va face nu concomitent cu discutarea bugetului pe 2013. Se va face cu mult timp înainte, astfel încât cele două subiecte să nu fie interconectate și să se pună condiții. Deci trebuie neapărat să se, să se realizeze Uh, amendarea bugetului pe 2012 cu sumele pe care colegii noștri le-au menționat aici, uh, înainte de negocierea bugetului pe 2013. În rest, cred că știți care sunt, au, au prezentat colegii mei, știți care sunt uh, prioritățile Comisiei uh, pentru transport, pentru, pentru buget, sumele pentru TNT trebuie să fie asigurate, de asemenea sumele pentru programele mari, SESAR, Galileo, uh, Single Sky, ar trebui, uh, trebuie să fie uh, prevăzute în, în, în acest buget. Însă, repet ceea ce spuneam la început, această negociere trebuie să fie extrem de, de dură și extrem de, de... Parlamentul trebuie să, trebuie să se așeze pe o poziție foarte fermă, pentru că putem în, ă, prin aceste negocieri să stabilim chiar și cifra bugetului pe 2014. Deci Parlamentul nu trebuie să lase absolut nimic din prioritățile pe care le stabilește și le, ă, le propune prin votul din, din plen. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Marinescu. Înainte de a vă da din nou cuvântul, domnule Lavia, câteva cuvinte. Subliniez ceea ce au spus colegii în legătură cu stabilirea unor priorități în domeniul transporturilor, în uh, noua strategie 2020. Deci de multe ori am spus aici că dacă vrem să creăm locuri de muncă și creștere în domeniul transporturilor, prin asta putem să o facem. Însă se pare că nu are cine să mă audă. Iată că această criză a subliniat, accentuat nevoia de a avea o abordare mult mai critică în acest domeniu. Și îmi dau seama că atunci când uh, Parlamentul își face toate rapoartele strategice, transportul poate că are vreo trei rânduri la pagina 127. Asta se întâmpla în trecut, însă acum importanța transportului a crescut, deoarece oamenii își dau seama cât de important poate fi acest domeniu pentru a crea locuri de muncă. Și ce decurge din aceasta? E bine, infrastructura pe termen foarte lung. Din punct de vedere bugetar, întotdeauna a fost o problemă să vedem ce e cheltuit și ce e alocat. Și știu că în primii ani când am fost la Parlament, încercam să-i conving pe cei de la bugete că transportul nu e un domeniu în care dai banii pe 1 mai și cheltui pe 2 mai. Nu, proiectele durează foarte mult. Și trebuie, bineînțeles, să ne asigurăm că perioada nu e prea delucată, perioada în care sunt cheltuiți banii. În ceea ce privește prioritățile, de exemplu, cerul unic, SESAR, TNT, sistemul de semnalizare la trenuri, deci toate acestea au un element comun și anume sunt uh, elemente transfrontaliere. Deci dacă mă întrebați ce a fost făcut la TNT în trecut, au fost niște proiecte dominate de interesele naționale. Și noi trebuie să avem un concept de rețele transeuropene care să țină cont de interesele europene, de plus valoarea europeană despre care au vorbit mulți colegi. Pe mine acum nu mă interesează să finanțez o schemă națională dintr-un anumit stat membre, membru, mă scuzați, care nu duce la o plusvaloare europeană. Ceea ce îmi doresc eu e o finanțare europeană pentru niște scheme care ne vor da acea plusvaloare europeană transfrontalieră. Și căile ferate sunt un exemplu clasic. Iată că suntem în 2012 și încă nu putem avea acele proiecte transfrontaliere. Fie că electrificarea nu funcționează, e diferită, sau sistemul de semnalizare, sau pur și simplu pentru că autoritățile naționale se încăpățânează să o țină pe a lor. Deci iată un domeniu. Și eu cred că aici vom interveni noi și vă vom ajuta pe dumneavoastră, colegii de la bugete, să stabiliți aceste priorități. Ultimul lucru pe care ar vrea să-l spun, ca să pun niște bețe în roate, să zic așa. Deci, eu cred că niciodată nu voi fi raportor la bugete, deoarece eu aș, aș scădea foarte mult bugetul pentru agricultură. Însă când vă gândiți că agricultura reprezintă în continuare 40% din bugetul comunitar, și nu e o agricultură orientată către piață, deci nu e un sistem orientat către piață. Ineficiența este în continuare răsplătită, însă așa se întâmplă. Pentru minuni e nevoie de mult timp și eu cred că acest minun, această minune nu se va întâmpla cât voi fi eu în viață, oricum. Asta am avut de spus, acum îi dau cuvântul domnului Lavia. Grazie Presidente. L'ultimo riferimento alla... al... Mulțumesc, domnule eh, președinte, v-ați referit la uh, finanțarea pentru PAC. Eu sunt membru al Comisiei pentru Agricultură, dar mă rog, trecem peste asta și venim la transporturi. Oricum, în primul rând vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră care mă ajută să înțeleg anumite probleme specifice ale dumneavoastră și pe de altă parte, de asemenea, îmi permit să fac și eu anumite observații. După cum spunea dumneavoastră, domnule președinte, Transporturile constituie unul din sectoarele care, într-adevăr, presupune o anumită întârziere în timp între angajamente și plăți. Astăzi, pe plan european, această întârziere sau această diferență a, de, a ajuns la aproximativ de miliarde de euro și uh, e unul din motivele, pe adevăr, este o uh, o puternică cerință de plăți, pentru că există angajamente din anii trecuți care inevitabil ajung la scadență și aceste sume trebuie plătite. Și e clar că aici întregul Parlament va avea de suportat cererile Comisiei pentru creditele de plată. Noi sperăm că în proiectul său de buget din 25 aprilie Comisia să fie suficient de ambițioasă, dar oricum să fie realistă ce privește angajamentele, eh, creditele necesare. Eu înțeleg eh, care sunt prioritățile dumneavoastră și sunt convins că în mandatul pentru trialog și în întreaga procedură de buget vom putea să le respectăm ca să avem până la urmă un bilanț care să corespundă așteptărilor dumneavoastră. Eh, pe bună dreptate spunea colegul Marinescu, bugetul 2013 este unul bizar pentru că ar putea fi cel din 2013, dar ar putea fi și bugetul pentru 2014. Pentru că, după cum știți cu toții, dacă nu se va ajunge la un acord pe cadrul financiar multianual, și, din păcate, e o amenințare în fiecare an realistă, atunci bugetul 2013 ar deveni bugetul pe 2014, pentru că s-ar adăuga inflația, pentru că ăsta e acordul între instituții atunci uh, au făcut acest acord la adoptarea precedentului cadru financiar multianual. O altă temă la care s-au referit mulți colegi, proiectele uh, pilot și acțiunile pregătitoare, pentru care e clar că vom urma procedura de anul trecut, după cum spuneam la început, astfel încât să existe posibilitatea de a cunoaște din timp dacă aceste programe sunt Uh, implementabile sau nu de către comisie, dar numărul relativ și resursele destinate acestora le vom putea cunoaște de atunci când vom cunoaște și marjele din fiecare rubrică. Și în acest moment, cadrul general nu este dintre cele mai bune, după cum spuneam, în ce privește creditele de angajamente și de plăți, din cauza poziției multor state membre o altă temă care a fost comună a multor colegi, politicile în domeniul turismului. După cum știți, e o nouă competență pe care ne conferă Tratatul de la Lisabona, dar fără să existe și resurse eh, specific alocate. Eh, acum se începe să se vorbească despre asta pentru următorul cadru financiar, tratativele sunt în curs, dar, pe de altă parte, sigur că există și anumite inițiative care au demarat deja eh, cu proiecte pilot și acțiuni pregătitoare care vor trebui continuate și susținute. Uh, și vă mulțumesc că mi-ați uh, atras atenția asupra unei întregi serii de priorități, programe, Sky, Galileo, Marco Polo, Cesar, etc. Și sigur că va trebui să încercăm să continuăm uh, aceste programe conform disponibilităților bugetare și pentru următorul buget. Și aș invita comisia dumneavoastră să facă niște valori obiective în legătură cu prioritățile dumneavoastră, cu liniile bugetare interesate sau uh, de care sunteți interesați, dar să-mi spuneți și dacă sunt priorități negative, pentru că fiecare ar, ar vrea să adauge ceva în plus, dar trebuie să ne încadrăm în contextul acesta general, care este unul de criză. Și știm că, din nefericire, adesea Consiliul la tratativa finală spune că maximum uh, concesiilor e o uh, sporire cu plus X. Noi am spus deja în liniile directoare pentru buget că nu vom accepta uh, reduceri de acest tip, pentru că Consiliul trebuie să-și asume, până la urmă, și responsabilitatea de a spune unde anume vrea să facă reduceri. Pentru că nu poate să lasă acest cartof fierbinte în mâinile Parlamentului când vor exista politici care nu vor putea fi puse în aplicare din lipsa resurselor. Deci Consiliul, în cazul în care ar dori să aibă o atitudine de acest gen, trebuie să-și ia responsabilitatea și să identifice exact de unde vrea să taie fonduri. Mulțumesc! Mulțumim <clears throat> foarte mult, domnule Lavia! Vă mulțumim pentru faptul că ați venit în fața comisiei noastre și sunt sigur că doamna Meissner și raportorii din uh, umbră vor menține legătura cu dumneavoastră pe parcursul uh, acestui uh, proces, pe parcursul acestei proceduri. Trecem acum la avizul domnului Marcinkevici privind infrastructura energetică transeuropeană. Domnule Marcinkevici, mă scuzați că am întârziat puțin cu lucrările, aveți cuvântul. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Drodzy koledzy, przedmiotowo właściwym tematem Mulțumesc, dragi colegi. În timpul uh, reuniunii noastre trebuie să discutăm deci acum despre infrastructura energetică transeuropeană. Nu vorbim doar despre uh, decizie. E vorba aici de garantarea unei dezvoltări mai rapide pentru întreaga uh, mhm economie, deci nu doar de TNT. Trebuie să ne dăm seama că modernizarea infrastructurii europene e ceva necesar. Deci nu e vorba doar de infrastructura de transporturi, ci și de infrastructura energetică. Comisia Europeană explicase, prezentase o nouă procedură pentru a pariza întrucumva Uh, lucrările. Și publicarea unei comunicări anul trecut privind uh, noul cadru financiar 2014-2020 propunea instrumentul Connecting Europe, facilitatea Connecting Europe, care are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurilor digitale și energetice și de transporturi. Suma acordată este de 1,9 miliarde pentru energie. În ceea ce privește sinergia pentru infrastructurile europene de transport și energie aici, trebuie simplificate procedurile administrative, procedurile de acordare a licențelor. Și în ceea ce privește proiectele comune de coridoare energetice și de transport, procedurile trebuie simplificate. Eu cred că Comisia este în favoarea acestor proiecte transnaționale. Alte probleme pe care le avem sunt legate de rețelele de transmisie pentru țiței și gaz către Uniunea Europeană. În ceea ce privește petrolul și gazul, se face mai ales transportul cu tancuri petroliere. transportul se face pe uscat sau pe apă. Trebuie spus de asemenea că 80% din petrol este transportat cu tancuri petroliere. Și în statele membre, cererea de petrol va crește cu 7 sau chiar 8%. Și după 2020, acest lucru va avea o mare importanță în ceea ce privește ponderea din mixul energetic. Deci trebuie asigurată aprovizionarea Europei centrale și de est. În ceea ce privește tulburările care pot uh, apărea legat de sistemul de conducte drujba, aici există destul de multe riscuri în Marea Baltică sau uh, strâmtorile din Turcia. 3500 de nave, între 3500 și 5000 de nave trec prin Marea Baltică și o proporție foarte mare sunt nave petroliere care transportă 170 de milioane de tone anual. Deci trebuie limitat acest trafic petrolier, deoarece astfel am reduce și riscurile de scurgeri și astfel am reduce și emisiile de dioxid de carbon. Acum, în ceea ce privește gazul natural, acesta joacă un rol foarte important în domeniul energetic, deoarece e o sursă uh, durabilă de energie. și e o sursă la care am putea recurge mai mult pe viitor, însă pentru asta trebuie să facem față nevoilor de transporturi. De exemplu, ă, să ne gândim la gazul natural lichefiat și la hm, gazul folosit ă, pentru combustibil, GNC și GNL. Ar trebui să contribuim la dezvoltarea unui transport curat. Să nu uităm că Uniunea Europeană depinde de importuri foarte mult. Acestea depind de o infrastructură adaptată. Ar trebui să avem o mai bună legătură între rețelele naționale și ar trebui de asemenea să dezvoltăm infrastructura energetică pentru terminalele de gaz natural lichefiat și uh, comprimat. Acestea sunt problemele într-adevăr importante pentru noi. Ar trebui de asemenea să ne concentrăm și asupra aprovizionării și interconexiunilor în ceea ce privește gazul natural, de exemplu în regiunea Mării Baltice. Să nu uităm că s-au făcut uh, diferite sugestii în acest aviz să promovăm sinergiile dintre proiectele de infrastructură ale Uniunii în domeniul transportului și al energiei, încurajând autoritățile competente să acorde autorizații comune, inclusiv în domeniul mediului înconjurător. O altă sugestie pe care o fac este să dezvolte în continuare rețeaua existentă de conducte pentru țiței, să se îmbunătățească de asemenea conexiunea dintre UE12 și UE15 și să se asigure securitatea, siguranța aprovizionării cu petrol în UE12. De asemenea, trebuie redus riscul potențial de dezastru uh, a mediului înconjurător provocate de traficul cu tancuri petroliere. Trebuie de asemenea promovat rolul terminalelor regionale de gaz natural lichefiat să se acorde o atenție specială procesului de buncherare a navelor. De asemenea, trebuie promovat rolul gazelor naturale ca resursă durabilă. De asemenea, să integrăm piețele și să încetăm cu izolarea piețelor energetice. Iar pentru aceste obiective e nevoie de niște rețele naționale de transport puternice, intermodale și flexibile. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să vă răspund la întrebări. Thank you, Mrs. Ticau, for the S&D. Doamna Ticau, pentru socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră al grupului uh, SND, Aș vrea să fac uh, câteva observații pe marginea propunerii uh, Comisiei. Întâi și întâi, rețelele de energie electrică trebuie să fie actualizate și modernizate pentru a, fa- a face față cererii tot mai mari de energie electrică datorată unei schimbări majore survenite în lanțul și în mixul energetic general. Uh, dacă este garantată siguranța aprovizionării cu gaze naturale, Acestea se confruntă cu cerințe suplimentare în materie de flexibilitate în cadrul sistemului, cu nevoia de conducte bidirecționale, capacității de depozitare sporite și o ofertă flexibilă care să includă gaze naturale lichefiate și gaze naturale comprimate. Uh, vreau să amintesc faptul că un studiu mai vechi al Comisiei uh, arăta care ar fi necesarul de investiții pentru perioada următoare. Uh, deci, până în 2020 ne referim la aproximativ 200 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii energetice europene. Aproximativ 140 de miliarde din cele 200 Uh, sunt dedicate sistemelor de transport al energiei electrice de înaltă tensiune, atât terestre cât și marine, depozitare și aplicații pentru rețele inteligente la nivelul transportului și distribuției, alte aproximativ 70 de miliarde de euro pentru conducte de transport de gaze de înaltă presiune și aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru infrastructura de transport a dioxidului de carbon. Atrag atenția că volumele investițiilor pentru perioada 2011-2020 vor crește cu 30% pentru gaze și până la 100% pentru energie electrică față de nivelurile actuale. De aceea este nevoie de o nouă politică uh, care să asigure solidaritatea dintre statele membre, finalizarea pieței interne a energiei și conectarea regiunilor izolate, precum și realizarea rutelor alternative de aprovizionare sau de transport și a surselor de energii alternative și dezvoltarea energiei din surse regenerabile pentru a intra în concurență cu sursele tradiționale. Uh, vreau să prezint uh, pe scurt uh, propunerea și anume faptul că propunerea de regulament stabilește reguli pentru dezvoltarea și interoperabilitatea la timp a rețelelor energetice transeuropene, se vizează promovarea eficienței energetice, dezvoltarea de forme noi de energie din surse regenerabile, precum și promovarea interconectării rețelelor energetice. Regulamentul acordă prioritate pentru 12 coridoare și domenii strategice în materie de infrastructuri energetice transeuropene și stabilește norme pentru identificarea în cadrul unui set de categorii de infrastructuri energetice definite a proiectelor de interes comun. Uh, vreau să precizez de asemenea că regulamentul prevede o metodologie și un proces pentru elaborarea unei analize cost-beneficiu armonizate la nivelul sistemului energetic pentru proiectele de interes comun din domeniul energiei și al gazelor. Și de asemenea, regulamentul stabilește condițiile de eligibilitate a proiectelor de interes comun pentru sprijinul financiar din partea Uniunii în cadrul mecanismului Conectarea Europei, atât pentru studii cât și pentru lucrări. Aș vrea să mai precizez de asemenea faptul că, din punctul de vedere al Comisiei de Transport, uh, cred că este important să promovăm uh, și uh, un transport mai puțin poluant. De aceea, promovarea vehiculelor electrice înseamnă și dezvoltarea infrastructurii energetice și vreau să detaliez puțin acest lucru. Energia produsă din surse regenerabile este în general produsă la nivel local sau regional și de aceea pentru a putea promova pe de o parte vehiculul electric, dar în același timp să utilizăm și potențialul de dezvoltare al energiilor regenerabile, este important să se realizeze o sinergie între infrastructura energetică aferentă ă, producției și transportului de energie din surse regenerabile și infrastructura aferentă mașinilor ă, electrice. Aș vrea să subliniez de asemenea <clears throat> și importanța regiunii Mării Negre pentru uh, transportul uh, de energie și în special pentru transportul de hidrocarburi și pentru uh, siguranța aprovizionării cu energie a Uniunii Europene. Practic, politica Uniunii privind securitatea energetică se bazează pe diversificarea surselor și a rutelor, de aceea subliniez valoarea adăugată europeană și importanța coridorului sudic al gazelor ca mijloc de îmbunătățire a siguranței aprovizionării Uniunii Europene. Consider că proiecte precum gazoductul Nabucco, ce reprezintă o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană, alături de alte proiecte mai mici, precum uh, gazoductul transadriatic, conducta petrolieră paneuropeană, interconexiunea Turcia-Grecia-Italia sau interconexiunea Azerbaijan-Georgia-România, evidențiază atât importanța deosebită a angajamentelor Uniunii Europene în regiunea Mării Negre, cât și nevoile ulterioare de intensificare a cooperării dintre țările din jurul Mării Negre. Uh, vreau să închei, uh, domnule președinte, menționând uh, importanța dezvoltării în marile porturi ale Uniunii Europene a unor terminale pentru transportul gazului lichefiat, întrucât uh, este extrem de important pentru Uniunea Europeană să poată fi diversificate atât sursele de aprovizionare cu energie, cât și rutele de aprovizionare cu energie. Aștept uh, cu interes uh, și amendamentele din partea colegilor și vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru propunerile pe care le-a făcut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că avem o mică întârziere, nu avem prea mult timp pentru discuție, însă vom încerca totuși să, să facem ceva. Doamna Meister. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca eu să recuperez din uh, timpul pierdut, pentru că s-a vorbit, uh, s-a vorbit mult despre acest subiect. Mulțumesc, domnul Marținchevici, pentru uh, avizul său. Într-adevăr, uh, noi putem să ne legăm acum de dezbaterea despre buget cu Connecting Europe, pentru că e vorba despre infrastructură în general, mai ales pentru transport, unde e grosul banilor, dar e vorba și despre energie și despre internet în bandă largă. Suntem așadar la energie și există o uh, legătură strânsă, menționată deja de colega noastră, doamna Țicău, că în cazul transportului e foarte importantă infrastructura energetică și vreau să vă spun că infrastructura feroviară e planificată a fi utilizată pentru transportul de energie, de exemplu energie eoliană. Nu sunt eu expert aici, dar am auzit că asta e intenția și că unii se gândesc cum anume pot să transporte uh, hidroenergia, energia eoleană și așa mai departe, pentru că există foarte multe platforme eoliene care sunt construite acum și sigur că ne gândim cum anume putem să facem acest transport fără să reinventăm roata. Și atunci e foarte clar că există o legătură între transport și infrastructura energetică. Asta e pe de o parte. De cealaltă parte, uh, eu cred că e foarte important că în acest aviz se menționează și se atrage atenția că sunt necesare sinergiile. Pentru că oricum e scump tot ce facem. Așa că haideți să evităm dedublarea eforturilor, dedublarea structurilor, ca să avem sinergie, pentru că vrem să sprijinim astfel piața internă, creând sinergii între transport și, revin, infrastructura energetică. Și acum, revenind la discuția despre buget, și tocmai de aceea, în timpul dezbaterii am menționat uh, Connecting Europe, Trebuie să ne asigurăm că avem toți banii și că avem proiectele pilot, pentru că avem oricum prea puțin bani pentru a dezvolta pe mai departe infrastructura existentă și dacă vom avea succes cu proiectele pilot, atunci uh, cu siguranță vom putea progresa mult mai repede. În plus, față de ceea ce s-a menționat până acum, nu sunt de acord cu faptul că transportul petrolier uh, uh, în cisterne trebuie să fie redus. Uh, pentru că trebuie să ne gândim la ce se întâmplă cu, uh, cu uh, mediul înconjurător. Dar problema apare în momentul în care nu avem alternative. Nu putem să spunem că renunțăm la acest tip de transport petrolier. Vreau să vă atrag atenția că avem uh, uh, un, o directivă de care se ocupă domnul Riche cu privire la peretele dublu al cisternelor. Ei bine, e foarte clar că trebuie să verificăm instalațiile, pentru că unele instalații nu mai corespund standardelor de mediu. Deci, da, e bine să investigăm, să vedem ce se întâmplă, să vedem care este starea lucrurilor, dar nu să spunem din start nu. Și apoi în ceea ce privește gazul lichefiat și infrastructura pentru transportarea acestuia, este un uh, element energetic foarte important, mai ales în transportul naval. Există câteva porturi care au deja o infrastructură independentă pentru gazul lichefiat, care este important uh, și este important că se întâmplă asta nu doar pentru uh, sectorul maritim, ci și pentru întregul sector energetic, pentru că gazul lichefiat se pretează la utilizarea și pentru alte mijloace de transport. Și de aceea salut faptul că menționați uh, acest lucru. Noi să știți că am venit cu propuneri de îmbunătățire. Mulțumesc! Și Mulțumesc, domnul Kramer! Mulțumesc și eu, raportorului, pentru acest raport. E bine când uh, putem să facem un transfer din transportul, de la transportul clasic la transportul prin conducte, pentru că este uh, prietenos cu mediul, e ușor, uh, e, e un lucru salutar. O întrebare. Cine plătește pentru asta? Avem conducte uriașe nu doar în Europa, ci și în lume și n-aș fi auzit de subvenții pentru aceste conducte și uh, Uh, ba chiar anumite țări se ceartă pentru ca uh, conductele să treacă pe teritoriul statului uh, respectiv, pentru că e vorba de bani foarte mulți implicați. Și atunci mă întreb, oare nu poate industria să facă singură asta? Pentru că teza mea este că în energie se câștigă foarte mulți bani, se fac foarte mulți bani și există câteva marge de manevră aici, așa că ar fi de dorit să centralizăm anumite proiecte în momentul în care se poate. Dar uh, alimentarea decentralizată cu energie este și ea foarte importantă. Și aici nu avem nevoie de, neapărat de cei mari, pentru că energia aceasta trebuie să fie diseminată pretutindeni. De exemplu, în, în Germania, după restructurarea energetică, marea ceartă a fost ne axăm pe uh, offshore, pe marile suprafețe din deșert, uh, și uh, asta în dezavantajul decentralizării, eu susțin că marile monopoluri energetice vor să-și păstreze monopolul în Europa și să-și păstreze poziția centralizată și de aceea trebuie să vedem cum anume putem garanta decentralizarea. Cu privire la marile proiecte, gazul lichefiat, uh, aceasta este o aceasta este o tehnologie de tranziție, fiindcă ce vrem noi de fapt să realizăm este ca uh, să avem 100% energie regenerabilă. Dacă vrem să renunțăm la energia atomică și la energia pe cărbune, avem nevoie de gaz lichefiat pentru o anumită perioadă de timp, altminteri nu se poate. Avem nevoie de acest lucru din uh, considerente de mediu. Și referitor la, la ultimul punct menționat de Gesine Meissner, cum putem să utilizăm uh, transportul feroviar pentru asta? Infrastructura feroviară din Europa este foarte de imensă, iar toate, uh, tot, toate uh, lucrurile legate de infrastructura energetică pot fi legate de infrastructura feroviară. Ceea ce s-a întâmplat în Germania cu Deutsche Bahn este o propunere în acest sens, nu a fost preluată în întregime, dar să știți că infrastructura este un bun public și am putea să o interconectăm astfel încât, de exemplu, o întradă pe cale ferată să fie transportată energia regenerabilă. Aceasta este direcția în care ne putem îndrepta și poate că putem să impulsionăm pe raportor să preia această idee, să, uh, menționează, să, să menționeze, mă scuzați, cum anume putem să cuplăm transportul de energie prin conducte cu cel uh, pe cale ferată. Mulțumesc, domnul Zile. Pirms es gribētu teikt, ka Eiropas komisija, manuprāt, izdarīja ļoti Mulțumesc, vreau să spun că sunt de acord cu acțiunea Comisiei Europene în contextul uh, cadrului financiar multianual, regrupând mai multe elemente în uh, European Facility, dar sunt anumite domenii care încă nu sunt conectate în Europa, mai ales în Europa de Est Uh, poate că acolo sunt mai bune conexii între statele europene și uh, țările terțe decât între estul și vestul Europei. De aceea cred că uh, Comisia Europeană are o abordare bună și salut și avizul domnului Marțincheviț, care a subliniat aceste diferențe existente între țările UE 12 și UE 15. În ce privește um, conductele de petrol, știm că multele, multe dintre ele nu sunt uh, utilizate. Și asta e valabil uh, și pentru gaze, dar mai ales pentru petrol. Se transportă uh, petrolul pe calea ferată și asta este foarte periculos pentru mediu. Și dacă ne gândim să construim uh, mai mult, dacă nu ne gândim să dacă ne gândim să construim mai multe uh, conducte de petrol, uh, vom afecta din nou mediul. În ce privește transportul de GNL, ne-am putea gândi la niște conexiuni între Polonia și Lituania. E important de asemenea să deschidem accesul uh, spre piață, să diversificăm piața. Uh, această diversificare însă nu va avea loc dacă nu va fi să se diversifice și transportul GNL. Dacă nu, nu vom avea nici securitate în acest domeniu. Iar în ce privește Nabucco, nu știu ce se va întâmpla. și în ce privește autorizația comună menționată în document, în domeniul energiei electrice există state membre care participă pe alte piețe care nu sunt conectate cu piețele regionale, de exemplu în așa numitul Nord Pool, nici Letonia, nici Lituania nu nu participă atât la rețele europene cât, cu el, cât la rețele cu Rusia. Deci iată multe provocări uh, pentru următorii ani. Domnul Riche, mulțumesc domnule președinte. Uh, sunt uh, co-raportor pentru facilitatea de conectare și un subiect care mă interesează mult. Ca să fiu succint, aș vrea să subliniez existența două probleme care apar la lectura acestui raport și ținând cont de munca deja făcută în legătură cu conectarea Europei. În primul rând, ă, energia e esențială. Unde nu există energie, totul se oprește. Nu mai funcționează nici măcar gospodăriile. Dar dar subiectul pare destul de minor, pentru că există acest pretext că există mulți bani privați în domeniul energiei și atunci nu prea trebuie să se ocupe de piață instituțiile europene, dar de fapt există o enormă problemă de finanțare și la asta ține și președintele. Deci pentru tot ce are plus valoare europeană. Dar în realitate piața e interesată în multe segmente ale transportului energiei, dar nu uh, se interesează de toate, în ce privește interconexiunile strategice, energii regenerabile, capacitatea de a trece la un tip de energie la altul. Știți că există o segmentare puternică între diversele piețe de, uh, ale diverselor tipuri de energie. Știți că între interconexiunile între țări, toate lipsesc uh, și plățile în domeniul securizării, capacității, pentru că astea nu interesează piața. Deci există o primă problemă, și anume, finanțarea rețelor de energie este uh, foarte importantă pentru un anumit tip de rețele energetice, dar nu și pentru altele. Și se vede bine lucrul ăsta, pentru că în uh, facilitatea conectarea Europei, uh, unii spun că nu trebuie dați bani pentru rețelele de energie. Deci asta înseamnă probabil că nici pentru interconectare, pentru capacitatea de a utiliza energie regenerabile și așa mai departe. Problema e foarte mare pentru că trebuie 250 până la 500 de miliarde, dar miliardele astea nu știm de unde să le luăm. Sunt bani din piața privată și statele membre nu ar trebui să bage bani acolo, dar cred că, din păcate, asta nu ne prea îndreptățește să fim optimiști pe mâine. Și a doua și ultima remarcă. Se vorbește tot timpul de sinergii între rețele, că e bună această facilitate de conectare a Europei, pentru că se referă acolo și la telecomunicații și la transporturi, așa se vor crea sinergii, dar eu nu văd unde sunt aceste sinergii, îmi pare foarte rău, dar nu cred că există sinergii sau sunt foarte puține. Există puțină sinergie în ce privește furnizarea de energie pentru mijloacele de transport sau furnizarea de transporturi, dar sinergia între rețele nu văd unde e. Și e dificil să funcționeze rețele electrice cu, de înaltă intensitate Uh, pe, lângă calea ferată, pentru că asta uh, perturbează distribuția de electricitate pe voltajul căi ferate. Din motive de securitate e imposibil să ai gazo, uh, gazoducte sau conducte de petrol de-a lungul unei căi de transport. Deci, pentru moment, nu prea văd unde sunt aceste sinergii. Vă atrag doar atenția asupra faptului că vor fi mari probleme cu finanțarea pentru infrastructurile energetice, cu plus valoare europeană și că va trebui să găsim aceste potențiale sinergii. Kuhn. Și acum domnul Kuhn în final. Oh, danke, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Macinchevici, raportorul. Eu cred că nu e doar o simplă dezbatere despre cum putem să îmbunătățim uh, infrastructura, ci despre ce strategie de infrastructură trebuie să avem, pentru că dacă vrem să securizăm, din punct de vedere competitiv, Europa în acest sector, ținând cont uh, de ceea ce se întâmplă în America de Nord sau în uh, Asia de Sud-Est, eu cred că trebuie să mergem chiar mai departe de atât. Uh, e important să fim foarte fermi în ceea ce privește uh, participarea combustibililor fosili în mixul energetic european, cu țiței, uh, gaz, uh, cărbune. Nu vreau să uh, fac niciun fel de discriminare, mențion, pentru că trebuie să implicăm și energiile regenerabile. Avem uh, nevoie de, de, de transportare de energie, pentru că ea e produsă într-un loc și trebuie transportată din punctul A în punctul B. Despre asta discutăm aici. Și atunci, Eu cred că trebuie să plasăm toate aceste lucruri la un nivel mai înalt, pentru că până la urmă totul se leagă de infrastructura de transport. Că e vorba de uh, căile ferate, de uh, căile navale și așa mai departe, acestea reprezintă scheletul muscular al uh, transportului de energie, iar uh, mai apoi ne dăm seama că Asta așteaptă de la noi uh, cetățenii. Să arătăm cum anume utilizăm această infrastructură, neprivatizând totul, lăsând uh, unele lucruri și la mâna statului pentru că industriile principale în ceea ce privește uh, gazoductele, în ceea ce privește căile ferate și așa mai departe, se pune problema în ce măsură ne vom putea păstra independența. Și acum, dom- din partea Comisiei, domnul Momo. Thank you very much for this, I think, very good debate. I would like to thank Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere extrem de fructuoasă. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului Macinchevici, raportorul, pentru avizul său extrem de relevant. Mulțumesc și eurodeputaților care au participat la elaborarea acestui document. Ascultând acest raport și această dezbatere, țin să spun că suntem de acord pe punctele principale, uh, pentru că noi și nu am vrut să interconectăm piețele în comunicarea noastră, permițând ca energiile regenerabile să poată fi produse la o scară mult mai largă în Europa. Și în acest sens, obiectivul nostru a fost unul strategic. Am vrut să schimbăm ceea ce sunt sistemele energetice la ora actuală, astfel încât ele să fie orientate către viitor și Europa să devină competitivă. Suntem așadar pe aceeași lungime de undă și sunt încântat că Parlamentul uh, e în asentimentul Comisiei. Subliniez încă un lucru foarte important uh, din avizul domnului Marcinchevici, anume nevoia de sinergii și sinergiile intersectoriale uh, Tocmai de aceea, după cum bine știți, și avem o propunere de linii directoare cu privire la crearea unor infrastructuri uh, digitale. Și aici avem și uh, integrată Connecting Europe, facilitatea Connecting Europe. Avem o propunere legislativă prin care am încercat să identificăm interacțiunile între diferitele sisteme, diferitele infrastructuri, mă scuzați. Și am vrut să arătăm de ce ar trebui să exploatăm ideea sinergiilor și cum. Din propunere rezultă că vrem să finanțăm mult mai mult marile proiecte complicate și apoi să avem și proiecte mici combinând diferite sectoare. Iar dacă analizați toate cele trei linii directoare plus Connecting Europe Facility, atunci uh, vă dați seama că lucrurile capătă un contur extrem de clar. Menționez încă un uh, lucru aici. Și nevoia de a conecta Europa de Est de restul Europei, e foarte bine să avem mai multe Uh, puncte de legătură pentru rafineriile care acum depind doar de o, un singur mijloc de transport. Așa că e foarte important să ne asigurăm că avem siguranța furnizărilor prin Connecting Europe Facility, astfel încât aceste rafinării să nu depindă de un singur furnizor pentru țiței. Și atunci, din nou, se pune întrebarea cine plătește pentru această infrastructură. Din propunere rezultă următorul lucru. Infrastructura petrolieră poate să primească statutul de infrastructură de interes comun, astfel încât să uh, beneficieze de un sprijin în procedură accelerată dar în, în Connecting Europe Facility avem infrastructuri private care nu sunt deschise tuturor actorilor de piață și de aceea e puțin diferit față de ceea ce se întâmplă cu infrastructura electrică și infrastructura uh, petrolieră. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere oricum. Uh, eu sper ca propunerea pentru regulament să avanseze în uh, formula apropiată, într-o formulă apropiată de cea de acum. Mulțumesc și acum, domnule Marcinkiewicz, aveți ceva de adăugat? Raportorul. Da, mulțumesc foarte pe scurt. În legătură cu cele spuse de colegi, aș vrea să spun că vorbim de liniile directoare, de rețele transeuropene de energie, cadru multianual 2014-2020. Trebuie văzut cum, într-un anumit stat membru, să se aplice o politică energetică generalizată, ca să spun așa, pentru că majoritatea țărilor membre are deja propriul mix energetic, depinzând de tradiția fiecăruia. Deci, obiectivele sunt realizate în funcție de tradiție și de situația din fiecare stat membru în parte. Nu putem să credem că vom avea o uniformitate aici. Acum, în ce privește transport, transportul energiei pe cale rutieră. Se transportă gazul propan-butan dinspre diverse țări terțe spre o țară de destinație și transportul se uh, desfășoară bine. Acum, în ce privește terminalele, transportul de gaz natural, uh, la fel, uh, transportul există și în ce privește politica de protecția mediului uh, trebuie respectate anumite limite. Energia regenerabilă, utilizarea ei uh, depinde de, cum spuneam, de tradiția dintr-un anumit stat membru. De exemplu, Germania, știm, se află în avangarda utilizării energiilor regenerabile și a renunțat, uh, va, pre, va renunța progresiv la utilizarea energiei nucleare. Bun. Va trebui să vedem cum investim în diverse sectoare ale energiei, dar cum să respectăm și mediul. Să vedem ce fac și Statele Unite, să vedem ce face și Rusia, China, pentru că și ele trebuie să respecte standarde de mediu. Deci noi trebuie să ne creăm propriul mix energetic, un mix energetic european și cu asta mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Acum nu voi mai intra în detaliu, că nu vreau să mă repet, însă împreună cu raportorii din umbră sunt uh, convins că vom reuși să elaborăm un proiect comun care să satisfacă și un, uh, Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, termenul de depunere amendamentelor este 11 aprilie. Se va vota la comisia noastră pe 8 mai și vot la comisia ITRE pe 19 iunie. Deci primul termen este termenul pentru depunerea amendamentelor 11 aprilie. Mulțumesc, domnule Marținchieviț. Și uh, ultimul punct din această dimineață, raportul, uh, avizul domnului Kohlicek, sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Domnul Kohlicek mai avem o jumătate de oră. Vă dau cuvântul și uh, am deja patru membri scriși la cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu nici nu cred că am nevoie de jumătate de oră. Eu, singur. Bravo, do ceștine, este dovolit. Ce voiam să vă spun spun este că, uh, în primul rând, vreau să vorbesc cehă, cu permisiunea dumneavoastră, și apoi că am tot discutat despre rețele, despre politică la scară largă, iar raportul pe care l-am uh, pregătit eu astăzi, de fapt uh, proiectul de aviz, se referă la cooperările de mici dimensiuni, cooperările regionale. Acestea fiind spuse, eu cred că este Uh, important ca aceste cooperări să existe, fiindcă sunt uh, semnificative pentru marile rețele, pentru că astfel asigurăm regături transfrontaliere, fie în ceea ce privește uh, interconectarea uh, rutelor pentru cicliști și altele, e foarte important să ne asigurăm că aceste legături nu afectează negativ viața cetățenilor din regiune. Al, până la urmă, noi uh, vrem să îmbunătățim viața cetățenilor. Vreau să ce, ce vreau să spun este că vrem să stimulăm cooperarea interregională, după cum am spus în repetate rânduri până acum. Și în acest sens, cred că ar trebui să ne axăm mai mult pe rezultate, să încercăm să reducem costurile administrative, un lucru care este general valabil. Și, încă o dată, subliniez un lucru foarte important. Ar trebui ca întotdeauna să cerem ca Consiliul să ne raporteze cu privire la eficiența acestor politici, pentru că nu putem să avem uh, o, o uh, direcție politică de pe șapte ani fără niciun fel de intervenție, că e vorba de evaluare, supraveghere și așa mai departe. În propunerea mea sugerez să ne axăm pe câteva chestiuni uh, importante de exemplu, eu sugerez mm, că ar trebui să menționăm legătura foarte importantă între transport și turism. Avem câteva amendamente importante care menționează legăturile de transport, uh, transportul transfrontalier, uh, turismul transfrontalier, industriile uh, aferente acestora, toate fiind lucruri pe care le discutăm de 8 ani de zile sunt chestiuni pe care ar trebui să uh, le sprijinim aici cu fermitate, pentru că de ele depinde dezvoltarea regională. De asemenea, ar trebui să menționăm și importanța dezvoltării pe mai departe a infrastructurii, pentru că în anumite regiuni am văzut că există un exod adevărat al populației, lumea pleacă, pleacă micile întreprinderi și cu toate acestea, să nu uităm că e vorba exact de acel nucleu important pentru ocupare. Trebuie să facem tot posibil pentru ca standardul, pentru ca nivelul de trai să fie unul uh, similar cu cel din regiunile mai dezvoltate. Cam acestea sunt lucrurile pe care le-am avut eu în vedere în pregătirea materialului pe care l aveți în față și aș dori să discut împreună cu dumneavoastră unele dintre lucrurile pentru care am militat la comisia noastră ar trebui să ne gândim la sinergiile necesare între agricultură și cooperarea regională, cu o atenție specială acordată îmbunătățirii infrastructurii. Că e vorba de rute pentru bicicliști, că e vorba de agroturism, nu contează, e vorba de orice lucru ușor care îmbunătățește viața cetățenilor din, din regiunile vizate. Vrem să îmbunătățim condițiile de trai din aceste regiuni și ar trebui în același spirit să ne axăm pe consolidarea cooperării. Astăzi, de exemplu, avem o serie de proiecte uh, din, la granița dintre Cehia și Bavaria. Multe dintre aceste proiecte sunt fezabile, iar eu cred că prin acest program am putea să beneficiem de progresul deja existent într-un schimb de, bun practic, de bune practici. Cam atât din partea mea, aștept comentariile colegilor uh, pe care mai apoi le, vor, le voi transmite și celorlalte comisii. Mulțumesc, domnul Vidanța, PP. Eh, Mulțumesc. Îl Înlocuiesc aici pe domnul la care este raportorul din umbră pentru acest raport. Mulțumesc uh, domnului Kohlicek pentru munca sa, este una esențială. Sunt cinci amendamente, dar care se concentrează pe punctele centrale ale acestui dosar. Deci, uh, o uh, apreciere, exprim aprecierea lui domnului Tatarela față de aceste amendamente, mai ales ce privește cooperarea transfrontalieră, tema specifică a legăturilor uh, între mijloacele de transport și între transport și turism. Suntem de acord și în legătură cu faptul că și Consiliul și Comisia prevăd uh, uh instituirea unor rapoarte periodice în legătură cu eficacitatea instrumentelor pentru politica de coeziune. Aici uh, vom elabora anumite amendamente, spunând că va, ar fi bine să uh, insistăm pe tema turismului transfrontalier, nu doar la considerente, după cum a prevăzut până acum raportorul, ci și în articole, deci în textul regulamentului. Și considerăm de asemenea că ar fi bine să accentuăm și mai mult uh, tema coordonării între diversele fonduri pentru dezvoltare regională. Uh, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul pentru Pescuit și Politici Maritime și cu uh, concentrare, uh, concentrarea atenției pe gruparile europene de cooperare teritorială, care reprezintă noi experiențe de cooperare transfrontalieră. Uh, care în regiunile în care se aplică dau și rezultate foarte bune. Cred că am înțeles uh, bine că și Comisia Regii, care e comisia titulară a dosarului, se va orienta în direcția unor amendamente foarte specifice și nu spre o amplă reelaborare a propunerii comisiei. Deci cred că e bună abordarea raportorului să se concentreze pe câteva puncte specifice. Domnul Liberacki pentru socialiști. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję sprawozdawcy Jaromirowi Vă mulțumesc. Domnule raportor, aș vrea să vă atrag atenția asupra anumitor uh, lucruri. Acest proiect de regulament uh, e la înălțimea așteptărilor noastre. Noi ceram să existe o coordonare între diferitele programe de cooperare regională, însă în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că introducând acest regulament nu vom avea mai multe credite, ci vom avea o gestiune diferită a creditelor existente, a finanțării actuale. Mai ales punctul 4, urmările bugetare. Aici e vorba de fondul de coeziune. Mi se pare analog cu ce s-a întâmpl cu ce s-a întâmplat în 2013. Deci nu vom avea credite noi, ci o nouă gestiune. Acum, sprijinul pentru cooperarea dintre regiuni și dintre statele membre, deci diferite sectoare de cooperare. Îmi place ce apare aici în text, deoarece ne concentrăm pe obiective tematice. Avem un număr limitat de astfel de obiective tematice, însă poate că vom avea mai mulți uh, sorți de izbândă cu acest număr limitat. Bineînțeles, statele membre poate nu vor fi întotdeauna pline de entuziasm la adresa acestor proiecte și va trebui să definim de cine sunt beneficiarii principali. Deci la punctul 22 la obiective. De asemenea, trebuie să vedem ce obiective și ce regiuni vor fi alese. Punctul 37, înainte de capitolul 1. Deci unde apare o listă a regiunilor transfrontaliere care participă în programele de cooperare și unde sunt enumerate sectoarele de intervenție și așa mai departe. Comisia Europeană va trebui să se consulte cu Parlamentul European atunci când sunt alese aceste obiective. Deci nu va trebui să consulte doar uh, niște experți, așa cum au făcut-o când au pregătit acest uh, proiect. Deci noi nu știm exact cine a sfătuit Comisia Europeană când s-a făcut această listă. Deci acesta este regulamentul care acordă o mare importanță programării, de asemenea uh, Uh, se dă importanță monitorizării, evaluării și gestionării creditelor. În ceea ce privește finanțele, gestiunea se va modifica, deci vom avea o nouă formă de gestiune, iar statele membre vor trebui să facă față noi situației. Însă, în orice caz, textul propus e pe placul grupului meu politic, deci încă o dată îi mulțumesc domnului raportor și cu siguranță vă voi oferi colaborarea mea. Vă mulțumesc, domnule Liberațchi. Domnul Ugias. Doamna Foster dorește să intervină de asemenea. e din nord-vestul Angliei, cea mai importantă regiune. Deci acești grup de, acest grup de vizitatori ai doamnei Foster sunt bineveniți la ședința noastră. Domnul Ugeas. Ogi. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi uh, avem un nou punct de vedere, uh, altul decât cel obișnuit când analizăm acest subiect, că vorbim întotdeauna de mari rețele, de mari conexiuni. Deci vedem lucrurile în mare, dar acum uh, iată că le examinăm mai îndeaproape, mai, la dimensiuni mai reduse. După cum știm, obiectivul cooperării, cu obiectivul cooperării teritoriale europene, Comisia a adoptat o comunicare separată decât cea pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru că uh, se subliniază astfel importanța cooperării transfrontaliere. Aș avea două observații generale în ce privește regulamentul. În primul rând, cred că trebuie să susținem anumite linii care deja au apărut la Comisia Regii. Cea mai importantă ar fi cea să uh, punem o stabilă uh, conținutului comunicării în care Comisia practic își arogă anumite prerogative care ar trebui însă menținute pentru programării parlamentare, pentru programarea parlamentară, mai ales în ce privește puterea de a adopta acte delegate. În acest sens, amendamentul depus de către raportorul Kohlicek este pozitiv și îi mulțumesc de asemenea raportorului pentru uh, calitatea documentului. Amendamentul domniei sale își dorește să limiteze această putere a Comisiei. Al doilea aspect pe care trebuie să-l analizăm e modul în care apare cadrul guvernanței în acest document. Deci se impune exigența de a racorda nivelul programării cu un nivelul general al programării cu programarea, cu nivelul programării care apare la nivel regional. Cred că este celălalt aspect important de care trebuie să ținem cont. Și, în acest sens, limitarea priorităților. Textul prevede un maxim, număr maxim de patru și e foarte important, ne permite să identificăm acordul între, sau racordul între prioritățile transfrontaliere ca să nu uh, se risipească prea mult aceste obiective, că raportul privitor la funcționarea programelor uh, de acest gen din 2000 până în 2006 a dovedit că se întâmplă acest lucru ci să există o identificare mai punctuală a priorităților și o mai bună legătură între diversele programe pentru mai bune rezultate. Cred că și noi trebuie să ne fixăm acest obiectiv, deci să identificăm priorități precise și până la urmă la uh, finalul procedurii de programare să vedem că și obiectivele stabilite sunt înfăptuite. Să reducem risipa, să reducem uh, obiectivele risipite, deci să reducem dedublările, suprapunerile sunt caracteristice ale acestui regulament. Și un ultim lucru. S-a spus deja aici, dar cred că întotdeauna e bine să repetăm că turismul internațional e important Aici, după cum spunea și colegul Fidanța, vom putea uh, să inserăm acest lucru nu doar în considerente, ci și în uh, propuneri specifice cu priorități uh, identificate în acele, în acele regiuni care își au în turism o sursă importantă pentru dezvoltarea proprie. Mulțumesc, domnul Kramer, pentru versi. Mulțumesc și eu raportorului Colicec pentru activitatea întreprinsă. S-a axat pe legăturile Uh, de transport la nivel transfrontalier. Vrem să avem o Europa a regiunilor pentru că știm că 90% din oameni circulă pe o distanță mai mică de 50 de kilometri în mod obișnuit. Asta e prioritatea noastră. Dar uh, această realitate uh, se confruntă cu o realitate financiară care nu are nicio treabă. Una, și cele două nu au nicio treabă una cu cealaltă. Dacă ne axăm, ne axăm pe harta Europei, din punctul de vedere al transporturilor, vedem că aceleași lacune de atunci sunt prezente și acum și se identifică mai ales la uh, frontiere. Nu am reușit să interconectăm Europa, iar uh, regiunile sunt cele care au nevoie de impulsul necesar, pentru că la nivel regional învață oamenii să se cunoască și uite așa crește Europa. Mă vă menționez trei exemple. În 72, între Germania și Polonia existau 18 legături uh, uh, feroviare. După căderea zidului, la 23 de ani, există doar 10 legături pe zi. Ar fi trebuit să avem acum 50 de legături pe zi strategii între Germania și Polonia, dar s-a întâmplat opusul. De asemenea, avem uh, ruta Berlin-Breslau și astăzi avem uh, uh, pentru 350 de kilometri 6 ore. Uh, în urmă cu 30 de ani era mai puțin. De la Berlin până la Cottbus am uh, electrificat <laughs> toată ruta uh, de la Breslau până la graniță totul e electrificat, dar ne lipsesc 50 de kilometri între Germania și Polonia de rețea electrificată. Germania nu mișcă niciun deget și de aceea locomotiva trebuie schimbată de două ori și uite așa suntem la nivelul din 81. De altă parte, avem miliarde de euro, că e vorba de legăturile din sudul Germaniei sau nu, unde banii nu joacă niciun uh, rol, dar unde eficiența este departe de a fi o realitate. Și apoi, Berlin-Ștetin, acolo ne lipsesc 30 de kilometri rețea electrificată, 5 km în Polonia, 25 în Germania. Polonii spun, noi construim 5 km când nemții își construiesc 25 de kilometri ai lor după experiența cu Berlin. Breslau e clar că polonezii nu mișcă un deget, doar nu sunt împiți. Așa că noi trebuie să creăm inițiative astfel încât să se miște lucrurile. Și pot să vă menționez multe alte exemple, dar mă limitez doar la acestea. Iar în ceea ce privește infrastructura de transport, care s-a menționat și care nu e doar rutieră, ci uh, care trebuie să fie în primul rând durabilă, un cuvânt care a fost respins astăzi. E clar, e vorba de uh, legături care trebuie să fie durabile dacă vrem să fim prietenoși cu mediul. Uh, aici menționăm turismul care are o, un uh, specific aparte și care ar putea să devină și el mai durabil pentru că știm că turismul poate să fie unul distrugător. Slavă cerului, în Europa avem o mișcare către ecoturism de exemplu, turismul uh, bicicliștilor crește cu 20% pe an în ultimii 20 de ani și toate uh, studiile arată că e și mai ieftin decât uh, turismul autorutier. Și mai ales pentru regiunile periferice din Europa, din Europa separată, în Europa cu multe diferențe mai ales uh, în Occident, în Est uh, și în Est, cu regiunile periferice, cu peisaj minunat, se poate miza pe uh, aceast, acest tip de turism. Avem mai multe posibilități de a interconecta regiunile. Dacă e să se pună la oaltă slovacii, cehii, austriecii, ca să vadă ce rute turistice pot crea, se va ajunge la ceva minunat. Deci, Articolul 6 ar trebui să menționeze turismul durabil și uh, turismul în cei mai preciși termeni. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Thank you very much for the commission. We have Mrs. Uh, mulțumesc foarte mult. Doamna Petra este reprezentanta comisiei și are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o dezbatere foarte interesantă și vreau să mulțumesc și eu raportorului pentru acest raport foarte bun și salutăm sprijinul pe care îl acordați cooperării teritoriale și importanței acestea, precum și dezvoltării teritoriului european pe ansamblu. Referitor la infrastructură și la investițiile de infrastructură, A spus deja că vrem să lămurim formularea din uh, text pentru a vorbi clar de contextul transeuropean, deoarece legăturile lipsă sunt un element important. Câteva cuvinte despre turism. E o temă care tot revine în discuție, deoarece vorba și de un factor economic. Noi credem că turismul e important deoarece contribuie la îndeplinirea obiectivelor din, 2000, din strategia 2020, o creștere durabilă. Și suntem pe deplin de acord cu nevoia de a avea o raportare strategică, de a se evalua ceea ce se face, uh, în politica de coeziune pentru a evalua cheltuielile. Și de aceea în regulament se prevede pregătirea unui raport strategic care să rezume rapoartele de progres din domeniul politicii de coeziune în 2017-2019. După aceea, în raportul de progres anual la Consiliul din primăvară, un rezumat al acestui raport este prezentat. Ca să mă refer acum la concentrarea resurselor și la evitarea dublărilor și suprapunerilor. De ce am venit cu aceste prevederi privind concentrarea tematică și am ales să ne concentrăm doar pe o serie de uh, priorități? Mulțumesc! Domnule Colecec, reacții? Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu cred că are rost să mai fac uh, și alte comentarii. Colegii au primit, uh, au uh, salutat această propunere. Eu voi încerca să aprofundez amendamentele împreună cu Cristina asistenta noastră, deci voi încerca să analizez și să concentrez amendamentele și observațiile dumneavoastră, însă în orice caz ar fi bine să ne gândim și la un termen potrivit pentru a putea ține cont de reacții. Da, calendarul pe care avem, fie că e bun sau rău, e următorul. 26 aprilie, termenul pentru amendamente. Votul la TRAN pe 30 mai. Și știu că votul la regii va avea loc în iulie. Deci acesta este calendarul. Primul termen, cel pentru amendamente, 26 aprilie. Vă mulțumesc că aici se încheie sesiunea de azi dimineață. Începe acum reuniunea coordonatorilor. Cușilor închise, cușile închise. Vă mulțumesc tuturor și aștept cu nerăbdare să ne revedem în această după amiază când vom începe cu raportul privind, conect, privind facilitatea conectarea Europei. O reuniune comună între noi și ITRE la ora 3. O mică pauză de 5 minute după care începem reuniunea coordonatorilor.